până la 29 mai, iar noi apoi le vom înainta uh, Comisiei și Comisia va putea să ne spună, Comisia Europeană va putea să ne spună uh, ce părere are despre aceste idei, uh, cum se încadrează ele în temeiul juridic și atunci vom avea, vom vedea dacă aceste proiecte pilot și aceste acțiuni pregătitoare pot fi puse în aplicare. Este foarte important să notați această dată de 29 mai. Am uh, constatat că comisia dumneavoastră a fost uh, deosebit de proactivă uh, în utilizarea acestei posibilități de a dispune de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Mulțumim foarte mult, doamna Jensen. Are cuvântul colega noastră, Iuda Hauk. Mulțumesc, pot sublinia și uh, sunt în asistimentul tuturor declarațiilor făcute de colega mea. Evident, nu putem uh, elabora un buget uh, pe uh, baza cifrelor prezentate de summitul european în Consiliul din 8 februarie. Nu putem nici, nu putem nici să luăm ca punct de pornire uh, propunerea comisiei inițială sau comisia, uh, și așa cum nici comisia nu poate să accepte propunerea noastră. Deci suntem într-un mic impas. Însă, dacă nu se ajunge la un consens între Parlament și Consiliu, atunci Comisia, fără un CFM, trebuie să urmeze procedurile în cauză și să avanseze un proiect de buget anual. Eu sper totuși că până la mijlocul lunii mai vom reuși să facem ceva. Acum, în ce privește Comisia ENVI și proiectele care ne sunt nouă dragi, în ultimul an al unui cadru financiar multianual și în ultimul an al programului de acțiune pentru sănătate și a programului LIFE, dorim, evident, să avem cât se poate de repede un buget, un proiect de buget eh, pentru anul viitor, ce să ne permită asumarea uh, obligațiilor pe care, uh, executarea obligațiilor pe care ni le-am asumat uh, încă în anul acesta. Adică, uh, ceea ce angajăm și am angajat deja în anul acesta trebuie să poată fi uh, achitat uh, și anul viitor. Mă gândesc la live în primul rând, dar și la celălalt program de acțiuni pentru sănătate. Cu siguranță că uh, și în lunile următoare vor mai fi asumate obligațiuni de plată și angajamente de plată, deci trebuie să avem suficiente măsuri. În ce privește proiectele pilot și măsuri, eh, acțiunile pregătitoare, um, colegii au primit deja o informare din partea Emilei Rum Uh, cu privire la uh, materialul pregătit de comisie. Uh, doamna Jensen a elaborat împreună cu raportorii pe anul acesta deja un, un raport și eu nu pot decât să vă spun, dragi colegi, citiți cu atenție acest raport și asigurați-vă ca proiectele pilot deja în curs de desfășurare să poată fi continuate, să poată finalizate cu succes și să poată fi dotate corespunzător. E mult mai bine să fim consecvenți pe o linie agreată anterior decât să inventăm alte șapte, nouă proiecte, uh, ceea ce înseamnă altă muncă de pregătire și care înseamnă foarte multă incertitudine, pentru că nu cunoaștem încă posibilitățile de implementare. Cu toții știți că Uh, trebuie să uh, păstrăm legături foarte strânse cu serviciile dedicate ale Comisiei pe toată durata desfășurării acestor proiecte pilot. Și um, și eu cred că uh, anul viitor, de exemplu, maxim până la Paște vom lucra ca lumea, după care intrăm cu toții în, uh, în febra electorală, vom avea un nou parlament și cine știe ce se mai întâmplă după aceea. Deci, momentan pledez cu toată fermitatea pentru a aloca banii care ne mai stau la dispoziție acelor proiecte care sunt deja în curs de desfășurare și care au șanse să fie finalizate uh, cu succes. În ce privește agenția noastră, e exact așa cum a spus An, anume, trebuie, este foarte important ca agenția să fie dotată cu uh, mijloace, toate mijloacele financiare necesare pentru a se achita de mandatul pe care noi l-am formulat. Adică nu are niciun sens ca de dragul economisirii banilor să uh, uh, reducem bugetul într-atât încât să nu mai poată presta ceea ce ne așteptăm să presteze. Știm foarte bine că la sfârșitul anului 2011 Comisia s-a obligat să eh, reducă cu 5% eh, personalul în ansamblul său, inclusiv la nivelul agențiilor. Deci, eh, începând din 2012 și timp de 5 ani, există această obligație de a se reduce personalul cu câte 1% anual. Asta, sigur, are un impact foarte mare asupra agențiilor mai mărânte de, dar privește și agențiile mari. Numai că nu putem accepta uh, ceea ce am văzut eu, de exemplu, într-un document al Comisiei, că trebuie să facem reduceri și anume drastice și chiar mai mult decât s-a convenit, și și, și nu se poate să agreăm reduceri într-o parte care să fie mult mai drastice decât valoarea agreată și să se mai suplimenteze ierarhia în altă parte. Deci, deci, deci nu se poate să facem reduceri drastice la mediu și în DG Admin să mai înființăm niște posturi. Sigur, Comisia întotdeauna a fost în defensivă. Comisia n-a dorit să introducem o categorie specială pentru agențiile europene. Comisia întotdeauna a încercat să, să evite includerea în categoria 5 a acelor agenții care fac parte din administrația uh, Comisiei. Da? Și de aceea a și înființat așa numitele direcții generale partenere. Dar nu se poate permite ca uh, să tăiem posturi de la agenție pentru a le da în altă parte eu cred că asta este o procedură care nu are niciun fel de temei. Deci ă, ce face comisia sau propune comisia este e, ilegal. Da? Și dacă ă, a, facem reproșuri de ilegalitate Consiliului, haideți să arătăm ilegalitățile și din comisie. N-am nicio problemă cu asta. Da? Uh, și să știți că uh, comisarii Șefcovic și Lewandowski încă n-au primit o scrisoare oficială, dar vor fi primi foarte curând o poziție oficială din partea mea și vreau doar să vă aduc uh, la cunoștință aceste lucruri ca să știm să vorbim în cunoștință de cauză. Mulțumesc, Iuta Hawk. Pot să confirm și cele spuse de tine, pentru că am participat la una, două delegații de vizită la aceste agenții. Noi, uh, prin lege, uh, solicităm uh, creșterea competențelor și sarcinilor acestor agenții, dar nu putem trece peste toate agențiile cu, cu mătura și să luăm 5% de, din fiecare parte. Da? În același timp, Uh, trebuie ca Comisia să ajusteze uh, regulamentul de, de taxe și venituri proprii ale agențiilor astfel încât uh, munca să, agențiilor să nu fie îngreunată, ci, ci din potrivă ușurată. Poate că Comisia ar trebui să uh, copieze uh, niște modele foarte bine funcționale uh, din altă parte a lumii și să, să să facă în așa fel încât să nu, uh, să nici măcar să nu pară că, uh, că Comisia este dezinteresată de, această, de aceste agenții. Deci nu, nu asta este calea de urmat și uh, da. Bun. Dacă mai sunt alte înscrieri la cuvânt, vă rog. Mai dorește cineva cuvântul? Doamna Grostet. Domnul, voi fi foarte rapidă, domnule președinte. Vroiam să-mi aduc și eu sprijinul față de raportoarea noastră, doamna Hauk, și să vă spun că sunt absolut de acord cu, cu ceea ce tocmai ați spus. Unii dintre noi au uh, mers la Londra uh, Uh, la o ședință de două zile cu Agenția Europeană a Medicamentelor și am avut senzația că astăzi există o rivalitate între agențiile care au fost create la cererea Comisiei, mm, cu susținerea Parlamentului, bineînțeles, pe de o parte, așadar, și direcțiile generale ale Comisiei Europene. O rivalitate între juriștii pe de o parte și oamenii de știință pe de altă parte. Și asta este foarte grav, pentru că așa ajungem la decizii care sunt complet aberante. Decizii pe care noi, Parlamentul, nu le putem susține. Trebuie să fim vigilenți și să garantăm, într-adevăr, bugetul acestor agenții, agenții care le cere mereu să muncească mai mult. Trebuie să fim alături de ele, pentru că este aproape de neacceptat ceea ce se întâmplă la nivelul Comisiei Europene acum. Mulțumim foarte mult uh, și acum urmează Paul Groș. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant cum evoluează situația din Cipru, unde planul A a căzut, dar nu există niciun plan B mi se, parte foar- mi se pare foarte important pentru CFM și pentru bugetul uh, de anul viitor, pentru că trebuie să avem un plan B dacă nu avem un CFM până în iunie, până în mai, iunie sau septembrie. De aceea vreau să o întreb pe An care este scenariul pentru această situație în care nu se ajunge la un compromis între Parlament și Consiliul European pe CFM. Și în acest caz nu putem să continuăm cu aceste prelungiri de 12 luni ale bugetelor. Este păcat să vedem că criza financiară afectează în mod negativ uh, calitatea instituțiilor în loc să ofere acestor instituții ocazia să-și îmbunătățească activitatea, pentru că într-o criză ceea ce contează cel mai mult este o îmbunătățire a perspectivelor și a planificărilor pentru viitor. Aș vrea să știu care este așadar planul B. Eu cred că mm, suntem funcționali chiar dacă nu vom adopta un CFM. Pentru că dacă nu se adoptă CFM-ul, vom lucra cu bugete anuale. Ă, nu avem nici venituri proprii, dar, dar nu putem accepta ca Parlamentul să accepte să facă datorii. Pentru că nu știu, nu știu dacă la dumneavoastră în statul membru ă, din care proveniți, ă, situația e similară, adică să tot stai să aștepți să-ți primești banii. Da? Tocmai de aceea a fost uh, foarte corect ca Parlamentul să, deci, să fi decis săptămâna trecută să punem stabila acestei uh, situații de ilegalitate. Da? Pentru că, pentru că uh, lumea spune în circunscripțiile noastre electorale că e, uh, lucrurile trenează întâzia prea mult și se constituie în părți civile și o să ne dea în judecată. Deci, Uh, eu acum, sigur, nu sunt expert în materie de bugete, dar, dar să știți că dezbaterea aceasta este și pentru mine personal una foarte emoțională, pentru că, de fapt, uh, ridică niște probleme de principiu. Thank you and, uh, thank you for... Doamna Jensen, mulțumesc și mulțumesc și pentru observațiile făcute de Iuda, de doamna Grosted și de dumneavoastră. Um, la întrebarea domnului Bocros, aș spune spune că situația va fi complicată dacă nu vom avea un uh, acord, pentru că este un acord uh, multilateral, avem nevoie de un acord pe temeiul juridic, acord pe CFM. Dacă avem un acord pe temeiul juridic, uh, dar nu și pe CFM, atunci avem plafoanele din 2013 care nu sunt așa de diferite de acordul uh, obținut de șefii de state pentru 2014. Asta înseamnă uh, reduceri la partea de infrastructură, la foarte multe aspecte care sunt deosebit de interesante pentru comisia dumneavoastră. Însă toată lumea dorește să se ajungă la o soluție și acum uh, uh intrăm uh, în, niște, în stadiul uh, unor negocieri pozitive și sperăm că se va ajunge la o soluție. Deci cu acest optimism uh, trebuie să înaintăm. Uh, Acum, cu planul B, uh, știu eu, uh, uneori uh, nu poți să ai un plan A convenit cu toată lumea dacă știi că mai există și un plan B. În orice caz, toată lumea este de acord că agențiile au o misiune importantă și au nevoie de resurse. Eu aș spune că nu trebuie să se facă economii aici. Însă dificultatea va veni din nou din partea șefilor de state care de-a lungul anilor au uh, ajuns la acorduri uh, cu privire la mandatele din uh, agențiile respective și nu vor renunța la ele. Cred că agențiile din uh, domeniul dumneavoastră de competență au uh, niște misiuni foarte clare și o activitate bună, dar mai sunt și alte domenii unde am putea să ne punem întrebări legate de agenții care sunt acolo de multă vreme, care poate, unde poate activitățile respective ar putea fi reorganizate. Mă rog, sunt întrebări. Doamna Grostet, uh, a vorbit de această rivalitate între serviciile comisiei și agenții. Cred că această rivalitate va fi mereu acolo, de aceea Parlamentul trebuie să fie și el prezent pentru a se asigura că aceste entități care au primit niște misiuni chiar au și capacitatea de a le îndeplini. De aceea este important ca dumneavoastră să aveți o poziție fermă. Și Aștept cu nerăbdare continuarea cooperării cu comisia dumneavoastră pe măsură ce vor înainta procedurile și vom ști ce este de făcut. Uh, vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, Iuta Hawk. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, uh, cred că fără nicio îndeală susținem uh, voința politică de care a dat dovadă echipa noastră de negocieri, din care face parte și, Iuta ă, și Anna Jensen. Ă, o face asta în ă, calitate de coraportor pentru capitolul de venituri proprii. Deci, susținem voința și ambiția politică de a ajunge la un compromis cu Consiliu pentru a ajunge să adoptăm un CFM rațional. Pe de altă parte, nu trebuie să ne sperie faptul că s-ar putea să nu ajungem la un consens. Pentru că există o procedură foarte clar stabilită pentru această situație. Am spus-o și eu, a spus-o și Ana și o mai repet și eu încă o dată. Dacă nu se ajunge la un consens, vom lucra cu pragurile maximale ale anului 2013. Deci nu vom vor lucra cu bugetul real, pentru 2013, ci vom lucra în, cu termen de referință limita maximală bugetară pentru 2013. Acesta este, va fi, în acest caz, cadrul nostru financiar. Pentru că în tratat scrie foarte clar că rămân în vigoare toate, toate acordurile convenite până la acea dată. Deci rămân în vigoare toate rezultatele Uh, compromisurilor uh, uh, atinse de Consiliu și Parlament. Iar în ce privește cadrul anual și programul de acțiune pentru sănătate, respectiv programul LIFE, chiar dacă nu vom avea un CFM agreat, vom putea însă să stabilim împreună cu miniștrii de resort programele noastre anuale. Pentru că nicăieri nu scrie în tratat, adică în articolul 174 și articolele următoare, nu scrie nimic despre uh, stabilirea uh, ad literam a unor conținuturi, de că, că sunt limitate uh, în timp programele. Nu. Nu este neapărat necesar uh, să avem un cadru financiar multianual pentru desfășurarea acestor programe. Și atunci colegii, dacă ne vor întreba, băi, și cum să facem, vom da exemplu statelor membre, unde există politici uh, continuate de la an la an, unde există proiecte care sunt promovate dincolo de perioada unui an uh, fiscal, uh, fără să existe un cadru financiar multianual, în buget pe mai mulți ani. Deci bugetul fiecare an prea anumite programe. Și la noi nu trebuie să fie altfel. Deși deci la noi trebuie să existe o continuitate a politicilor sectoriale, um, chiar dacă uh, și aceste politici trebuie continuate, chiar dacă unele reguli ale jocului se schimbă. Deci putem să continuăm programele noastre și în lipsa unui CFM. Și atunci nu trebuie să ne fie frică de un eșec uh, al negocierilor. Însă, e întotdeauna mai frumos dacă ajungem la un acord și avem un CFM. Va fi mult mai ușor, aștept. Mulțumesc. Dank. Mulțumim, spune domnul președinte. Cu aceasta uh, închei dezbaterea pe punctul 15 și trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi, gazele fluorurate cu efect de seră și Bas Eichhout este raportor, așa că îl rog să ne prezinte puțin acest raport. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturora pentru prezența astăzi. Discutăm un subiect care poate să pară um, cam tehnic, dar până la urmă este vorba de ceva cu un impact asupra economiei noastre și veți vedea că aceste gaz, gaze fluorurate, care au un mare impact asupra încălzirii globale, întreprinderile noastre se plâng că o să dea faliment dacă o să facă ceva în acest sens. Pe de altă parte, tot aceste firme și companii cer uh, niște alternative. E vorba totuși de companiile care au investit uh, în anumite alternative de acum câțiva ani încoace. Deci trebuie să vedem ce facem. Despre ce e vorba cu aceste gaze? E vorba de gaze cu potențial de încălzire globală GWP foarte, foarte ridicat de foarte de ori e vorba de un impact mult mai mare decât al CO2-ului. De foarte multe ori, aceste gaze fluorate deci, au mult mai mare impact asupra încălzirii globale asupra, față de o moleculă de CO2. Despre ce este vorba? E vorba de aerul condiționat, și dispozitive de acest eh, fel, care sunt foarte răspândite. Ce decidem acum va avea un impact asupra decadelor viitoare. Iar creșterea emisiilor în acest eh, context este foarte, foarte mare, chiar și în ce privește condiționat, începând din anii 90 încoace, este vorba de o creștere de 60%, care probabil va continua din cauza faptului că acest aer condiționat este din ce în ce mai răspândit. Iată, deci, o mare, mare uh, Uh, un mare, mare impact asupra încălzirii globale și schimbărilor climatice. Iată de ce Comisia și ea consideră că avem de a face cu o bombă cu efect întârziat, dacă nu vom face ceva în acest sens. Este exact despre ceea ce vorbim astăzi. Acum vreau să mai subliniez un lucru. Atunci discutăm aceste gaze florurate, Uh, Discutăm despre diferite companii și firme, atât în Europa cât și în afara granițelor acesteia. Vreau să subliniez că dacă avem o reglementare bună, solidă, asta va fi în favoarea producătorilor locali de gaze fluorurate și, de fapt, în Europa vorbim despre IMM-uri cu precădere. Toate companiile care se plâng de fapt, companii americane sau japoneze care exportă mult în Uniunea Europeană, deci noi ne dorim alternative durabile care, de fapt, sunt deja puse la punct de multe IMM-uri și știm bine că aici este cuiul lui Pepelea cu această propunere. În ceea ce privește propunerea Comisiei propriu-zis, ca de obicei, Comisia încearcă să ajungă la un echilibru adică la comisie se încearcă ajungerea un echilibru, pentru că acolo există multe forțe care încearcă să se pună de acord și am avut niște versiuni care, să zicem că s-au uh, au uh, strecurat și am văzut că versiunile sunt mai ambițioase, dar și mai puțin ambițioase Iată de ce e datoria mea ca raportor să mă asigur și să fiu vigilent că nu vom avea o versiune diluată până la urmă de la comisie, așa peste câteva luni. Și dacă această direcție este să fie luată, eu trebuie să mă asigur că voi pune capăt acestor tendințe, deci asta este rolul meu de raportor. Uh, dacă aș fi un uh, politician ecologist, aș fi încă și mai ambițios, însă fiind în calitatea mea Uh, membru al partidului pe care îl reprezint și raportor din Parlamentul European, eu știu că trebuie să ajung la un compromis și să ajung la un echilibru rezonabil și fezabil. Iată de ce vreau să propun ca ceea ce noi lucrăm aici sau textul pe care lucrăm să fie stimulator pentru IMM-uri. Există alternative deja și pe multe aplicații de răcire și aer condiționat este vorba de uh, dioxidul de carbon, CO2, care știm bine este un gaz cu efect de sere, dar v-am spus că dacă este să comparăm cu gazurile fluorurate, situația este mult mai bună cu CO2-ul. Sunt deja multe firme care au investit în aceste alternative pe bază de dioxid de carbon și care pe piață încep să se miște destul de frumos, însă depinde de reglementare ca această tendință pozitivă să continue. Uh, deci ce am încercat să facem noi este să extindem uh, nivelul interzicilor și interdicțiilor în sector. Comisia vorbește despre o tranziție treptată și eliminare treptată și în anumite cazuri despre, pur și simplu despre o interzicție. Dacă vorbim despre totalul, volumul total al acestor uh, gaze, ne așteptăm ca această trecere treptată uh, adică scădere treptată, să se reflecte în toată Europa. Însă dacă dorim alternative, într-adevăr, trebuie să favorizăm acele firme care sunt un pic mai uh, ambițioase. Deci cu cât împui mai multe interdicții, cu atâta permiți deci acelor firme care au deja alternative Uh, pe masă de lucru să le impună, să le impună pe piață. Deci flexibilitatea pentru sectoarele care într-adevăr au nevoie de aceasta. Dacă vă uitați la propunerea mea, puteți să vedeți că eu propun interdicții în ce privește uh, dispozițiile de răcire, dar și la aerul condiționat. În ce privește răcirea, refrigerarea, situația este cât se poate de clară. Ne-am întâlnit de trei ori cu experți care ne-au spus ce se întâmplă și cred că raportorii sau cel asistenții lor, raportorii din umbră au fost prezenți, le mulțumesc de altfel pentru prezența lor la aceste întâlniri de experți pe care le-au și co-găzduit și am văzut că pe partea de refrigerare, refrigerare, mă scuzați, situația este cât se poate de clară și de uh, simplă în sensul că există posibilități de a îmbunătăți situația. În ceea ce privește aerul condiționat, aici situația este mai puțin clară, mai puțin simplă și eu uh, mă refer uh, pe larg aici la a, acest uh, sector. Situația nu este așa de simplă, însă există posibilitatea de a avea flexibilitate și experții au deja propuneri în acest sens. În general, eu propun ca această schemă uh, de reducere treptată să fie mai ambițioasă, cu atât mai mult cu, cât avem deja o serie de interdicții în aceste două sectoare pe care le-am menționat. De ce trebuie să facem asta? Mai cu seama pentru că există acel service ban, deci partea de servici, adică Conform propunerii Comisiei, după 2020, această interdicție va fi practic automată comisia care hotărăște acest calendar încă nu s-a gândit ce se va întâmpla cu acest service ban. Uh, acest aspect a fost uh, introdus un pic mai târziu uh, față de propunerea de calendar inițială. Dacă incluzi această interdicție, atunci pot să fii încă și mai flexibil și mai eficace. Este ceea ce se propune în raportul meu și, de asemenea, încercăm să fim mai ambițioși cât privește accelerarea acestui proces de tranziție treptată. Apoi mă interesează principiul poluatorul plătește, PPP. În acest sens, noi am modificat propunerea comisiei care uh, vorbește despre cote și în loc am pus un fel de taxe de amenzi, astfel încât producătorul, poluatorul, mai bine zis, chiar să plătească atunci când folosește gazele fluorurate uh, și asta poate să ajute pentru, în țările în care există probleme de punere în aplicare și știm bine că există așa un fel de falie între nord și sud în ceea ce privește punerea în aplicare bună a acestei uh, reglementări. Știm bine că anumite țări deci se vor confrunta cu mai multe probleme legate de punerea în aplicare decât altele. Ce facem cu această propunere? Noi practic stimulăm economia, îi ajutăm pe operatorii economici care investesc în alternative mai ales pentru IMM-uri, îi ghidăm pe termen lung, adăugăm principiul PPP, astfel încât să putem să nivelăm diferențele între Sud și Nord în Europa și bineînțeles că acestea sunt uh, principalele elemente. Alte elemente vor fi adăugate de bună seamă de raportorii din umbră și în orice caz avem amendamente și probabil și amendamente de compromis pe care le aștept cu multă nerăbdare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, Bas. Tema e complexă, știu, dar în curând va trebui să abordăm și uh, altă propunere legislativă. Uh, de aceea dau uh, acum raportorilor din umbră 3 minute și, și uh, după aceea trebuie orice altă intervenție să fie foarte succintă. Așa că dau cuvântul mai întâi colegii Banchi. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt... Domnul Banchi. Mulțumesc, domnule președinte voi încerca să fiu succint așa cum ați cerut și să mă rezum la trei minute. Aș evidenția trei eh, domenii. Eh, mai întâi, eh, aparatele de aer condiționat de mici dimensiuni mobile. Considerăm, spre deosebire de comisie, că din 2020 trebuie interzise aceste dispozitive care folosesc gaze de tip HFC, adică compuși hidroflorurați. Uh, Uh, și uh, uh, peste șapte ani ar trebui folosite doar aparate cu alte gaze de refrigerare. Eu cred însă că acest orizont 2020 nu este suficient de realist pentru că inovarea nu este încă atât de avansată încât să Uh, se poată uh, elimina aceste substanțe altminter uh, poluatoare și periculoase. Deci trebuie să mai permitem inovării să se, să se perfecționeze, deci și dioxidul de carbon, din cauza că se comprină foarte greu, și amoniacul trebuie studiate în continuare. În ce privește tehnicile de refrigerare în instalații mari, Comisia ar fi uh, dorit să limiteze și aici uh, utilizarea gazelor de tip HFC, însă Comisia și aici consideră că se că se poate uh, uh, utiliza peste șapte ani um, uh, categoria de gaze de peste 2150 de GVP. Eu sunt de acord cu această propunere, însă în ce privește extinderea domeniului de aplicare a acestei propuneri, aici am totuși niște rezerve. Al treilea domeniu pe care vreau să-l scot în evidență privește uh, uh, aparatele de aer condiționat din autovehicule. Aici uh, se pre, condizează un termen de eliminare treptată a HFC-urilor până la 2025. Președintele întrerupe. Dacă puteți, vă rog să vorbiți ceva mai rar ar fi excelent, pentru că interpreții nu vă pot urma. Mulțumesc și cabina română pentru această observație. Și aici avem nevoie de oarecare circumspecție, pentru că sunt încă în curs de desfășurare studii cu privire la uh, aplicații novatoare ale acestor uh, noi materiale uh, ce ar putea fi înlocuitoarele celor actuale. Deocamdată uh, uh, se consideră că sunt, uh, sunt sigure gazele cu grade de 1 până la 20 GVP. Dar, dar sigur că acestea mai trebuie studiate. În ce privește tehnicile de refrigerare comerciale, Uh, mă refer aici în special la uh, mici întreprinzători, la IMM-urile din zona mediterană care uh, tocmai s-au retehnologiat, ar fi păcat să eliminăm o tehnică tocmai nou agreată în aceste țări. Președintele, da, într-adevăr, chiar chiar ieri s-a agreat în Bundestag o, o măsură similară, deci cred că o observațiile noastre sunt foarte oportune și actuale. Eu la acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc lui Bas uh, pentru faptul că uh, a aprofundat această temă cât se poate de complexă. Audierile uh, organizate pe această temă au fost foarte utile pentru că am putut asculta atât părerea e, industriașilor care folosesc uh, compușii hidrofluorurați, uh, cât și uh, acea industrie inovatoare care dorește să înlocuiască acești compuși fluorurați. Um, deci, uh, tema um, este una cu o, o reflectare foarte puternică în opinia publică și pot să vă spun că foarte multe sectoare industriale sunt uh, uh atinse direct de de această chestiune. Sigur că gazele hidrofluorate au un potențial de efect de seră extrem de mare, de aceea trebuie treptat să fie înlocuite. Și există alternative care sunt la fel de bune și care nu, au această, nu creează această problemă de eh, efect de seră. Există așadar alternative la uh, actualele eh, instalații de refrigerare mai dificilă e problema la eh, instalațiile de aer condiționat. Trebuie aici să distingem aplicații din, ap, între aplicațiile din diferite sectoare. Și cred că trebuie să investigăm uh, aplicațiile în aceste sectoare, pentru că în unele sectoare e posibil să faci uh, schimbarea, retehnologizarea instalațiilor, în alte sectoare trebuie ca timpul de tranziție, tranziție să fie mai, uh, mai îndelungat. Mai e și problema securității, de exemplu a clădirilor și să nu uităm nici, uh, nici eficiența energetică, pentru că, uh, pentru că trebuie să vedem uh, dacă nu cumva noile tehnologii necesită și mult mai multă energie. Deci trebuie să avem mai multe detalii la dispoziție pentru a ne forma o imagine de ansamblu. În ce privește instalațiile de climatizare, Trebuie să diferențiem. În ce privește refrigerarea, cred că acolo lucrurile sunt clare și putem uh, dispune această interdicție. În ce privește uh, interdicția de preumplere, uh, trebuie să vedem mai întâi uh, ce, uh, care sunt importurile pe care le avem de instalații cu uh, lichide de, și substanțe de refrigerare uh, preumplute. În ce privește instalațiile de, de, de service și de întreținere, de mentenanță, ă, cred că anumite instalații ar trebui să nu mai fie umplute, reumplute cu gaze hidrofluorate după un moment dat, după un termen anume. Ă, ceea ce mă neliștește puțin este acea taxă pe care BAS vrea să o introducă. Asta nu a fost prevăzută în propunerea comisiei comisie, ă, și, și cred că, cred că în toată Europa, Uniunea Europeană, ar fi mai dificil mai întâi să introducem asta, taxă și după aia să o redistribuim. Însă, tema este importantă și cred că merită dezbătută. Pentru că, oricum, ne interesează să facem un pas hotărât înainte pentru protecția climei. Mulțumesc, uh, Iolaina Chris Davis acum. Da, mi-a fost greu să mă împart între două comisii și vorbesc uh, în numele colegului care este de fapt raportor din umbră. Sunt frapat în această discuție de diferitele versiuni pe care le aud. Pe de o parte, companiile care spun că este oribilă propunerea comisiei, pe de altă parte, alții spun că se poate să fie și mai rău, așa cum spune iCout. Vreau să vă spun că propunerea comisiei pe unele companii nu le neliniștește pentru că e vorba de companii care înțeleg că este oportunitate de creativitate, de inovare, de locuri de muncă și cred că putem să efectuăm această tranziție de la un tip de refrigerare la altul. Eu cred că, în general, comisia nu se înșală asupra direcției de urmat și BAS pe undeva vine cu niște propuneri încă și mai ambițioase pe care le putem îmbrățișa, altele sunt mai problematice, pentru că cred că merg un pic prea departe acele interdicții începând din 2015 pentru serviciul. Cred că este un timp bun, prea scurt. Bun. Este clar că trebuie să o luăm pe rând, nu avem o viziune de ansamblu și trebuie să luăm lucrurile așa cum vin. Fiecare propunere trebuie să fie cântărită pe baza meritelor proprii și mai ales în ce privește impactul pe care îl are asupra diferitelor sectoare. Amendamentele în ceea ce privește interdicția servisului um, și um, argumentul în ce privește IMM-urile este un argument bun, trebuie să fie evaluat, însă în ceea ce privește această divi diviziune între nord și sud, țări mai uh, reci, țări mai cool, mai calde, țările din sud uh, care folosesc mai mult aer condiționat, uh, dar care în aceeași măsură au probleme cu implementarea și, pe de altă parte, țările din nord care au și ele propriile lor uh, provocări. Trebuie să avem grijă la acest aspect. În sfârșit, acea taxă legată de interdicție, adică să punem taxe înainte de a pune interdicții, mi se pare puțin mai complicat, poate să fie o versiune atractivă, însă este ca și cu analiza, psihoanaliza. Trebuie să ai încredere, să ai încredere de, în ce se va întâmpla, adică să pariezi cumva că instalațiile sunt deja, cum ar veni, uh, gata de funcționare și că pot să producă noul uh, produs de refrigerare. În orice caz, este clar că noi încercăm să ajungem la un compromis cât se poate de constructiv. Vom cere uh, avizul experților punct cu punct. Nu vrem să venim cu idei mult prea fanteziste, ceva așa uh, ter-a-ter, uh, dar uh, tot așa, pentru a avea un compromis uh, bun, uh, fezabil, uh, un compromis bun pentru toată lumea, pentru reprezentanții industriei și pentru ceilalți. Mulțumesc! Yeah. <laughs> Ok. Think... Foarte bine, mulțumim. Și acum uh, dăm cuvântul colegii Julie Gerling. Thank you. Um, I'm also talking on behalf of... Mulțumesc. Și eu uh, vorbesc în numele unui raportor din umbră. Nu o să, poate, nu o să vorbesc așa foarte plastic, însă am primit câteva notițe din partea raportorului din umbră. Uh, care îmi spune că s-a bucurat de cooperarea de plină a raportorului domnul Eichaut. Este clar că propunerea domnului Eichaut încearcă să îmbunătățească propunerea inițială a comisiei într-o oarecare măsură. Nu știu dacă raportul merge totuși pe direcția cea bună. Am câteva temeri, le voi sublinia. În principiu, noi sprijinim alternativele mai bune pentru mediu, pentru climat, însă trebuie să fie ceva fezabil și să nu aducă poveri suplimentare, mai ales pentru IMM-uri. Ceea ce privește reducerea treptată, în primul rând, um, viteza acestei reduceri treptate mi se pare destul de mare, pentru că se vorbește de o schimbare destul de substanțială la scară. Apoi, trebuie să vedem că sunt niște alternative care nici măcar nu sunt cuprinse în propunerea comisiei, sunt în raport și trebuie să vedem în ce măsură este fezabil să facem acest lucru. În ceea ce privește controlarea folosirii gazelor, avem un articol și o prevedere cheie în acest sens, nu trebuie să ajungem în situația în care uh, anumite gaze devin obsolete după ce, înainte de terminarea ciclului natural de viață și de producție dacă intervine această interdicție a servisului, atunci avem nevoie de o soluție B, de înlocuire, în ceea ce, folose, în ceea ce privește acea interdicție a reîncărcării, trebuie să vedem în ce măsură asta se potrivește cu obiectivul de eficiență energetică, eficiență energetică. Nu dorim costuri suplimentare inutile în ceea ce privește acea folosire critică și scutiri. Nu dorim o abordare ca la pod. Este clar că în anumite situații interdicțiile conținute în anexă sunt prea restrictive, având în vedere situația economică reală. Probabil că anumite scutiri și derogări și lucruri legate de calendar vor trebui să fie evaluate și eventual propuse. În sfârșit, problemele mai delicate acum. E vorba de cantitățile din anexa 5 în ceea ce privește posibilitatea de a pune pe piață un, o cantitate maximă de gaze și așa mai departe, sunt lucruri care trebuie să le luăm în considerare. În general, propunerea este destul de bună, e loc și de mai bine, vom depune amendamente, dar am dorit ca recomandările noastre să fie cât se poate de realiste, cât se poate de pragmatice. Mulțumim frumos! Vielen Dank. Äh, seit 1990 sind die Emissionen. Mulțumesc, doamna Vilț. Äh, din 1990 încoace äh, au fost reduse toate emisiile de gaze de efect, cu efect de seră, cu excepția gazelor hidrofluorate, care au crescut cu 60%. Deci cotele prevăzute nu sunt suficient de stricte. 21% din cantitățile vândute între 2008 și 2011 vor mai putea fi vândute și în 2030. Uh, de aceea, anii 2009-2012 trebuie să uh, fie a perioada de referință pe care o luăm ca bază de calcul pentru phasing out. Oricum avem Uh, cote prea înalte dacă uh, urmăm propunerea Comisiei. Tocmai de avem nevoie, avem nevoie de uh, interdicții foarte clare. Și există precedent cu interdicția FCKV-ului. Numai astfel putem proteja statul de ozon. Piața este, din păcate, dominată de unele puține întreprinderi foarte mari, Uh, și aceste mari companii încercă să păstreze uh, regulamentul vechi uh, în favoarea lor. Dacă, acest lucru, dacă vor reuși acest lucru, atunci vom cădea înapoi cu zeci de ani în, în ce privește progresul nostru, pentru că există deja multe alternative eficiente, eficace și care protejează clima. se spune din partea industriilor mari că nu există alternative sau că acestea ar fi mult prea scumpe. Numai că în momentul în care interdicțiile UE vor uh, uh intra în vigoară, uh, tocmai întreprinderile mici vor demonstra că acest lucru nu este adevărat. Interdicțiile este, sunt singura cale eficace de urmat și este singura cale care permite o planificare foarte exactă a uh, producției pe viitor. Și în anii 80 s-au spus că nu există posibilități, nu există alternative la frigiderele care folosesc FCKV. Aceste afirmații ale industriei au fost uh, uh, susținute cu studii care s-au evidențiat a fi false. După ce însă un mic producător a demonstrat că există frigidere și fără FCKV, alții s-au raliat și apoi a putut fi impusă și o interdicție a FCKV. Deci trebuie să punem valoare comercială pe gazele cu efect de seră, gazele hidrofluorate, uh, și de aceea trebuie să um, uh, punem uh, un preț și pe dezafectarea instalațiilor cu gaze hidrofluorate, pentru că orice scurgere este uh, foarte nocivă pentru mediu. Folosirea bioxidului carbon sau amoniacului sunt oricum mult mai eficiente și mult mai prietenoase cu mediul. Mulțumesc! Și acum trecem la Pilar Iuso și alții după ea, dar vom reduce timpul de vorbire la un minut și jumătate. Pilar, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să mă încadrez de, 90 de secunde. Eu cred că propunerea asta vine chiar la momentul cel mai oportun pentru că eh, ar putea genera investiție în inovare. Și în plus e bună eh, propunerea pentru mediu. Sigur, trebuie să avem uh, în vedere sectoarele vizate, pentru că green economy, economia verde, este uh, o idee foarte bună și o susținem, dar trebuie să vedem și care este impactul asupra economiei reale. Și atunci, articolul 11.3 mi se pare problematic, chiar dacă susțin în genere propunerea uh, de text în ansamblu adică interzicerea acelor instalații care folosesc gaz de refrigerare începând cu 2020. Eu provin dintr-o țară sudică și trebuie să spun că toate instalațiile de răcire uh, din țara mea uh, folosesc aceste uh, gaze. Da? Uh, uh, la noi se folosesc 4.000 uh, de tone din acest gaz, în Olanda se folosesc, folosesc 150, deci este o altă ordine de mărime și este foarte dificil să înlocuiești aparatele respective. Deci trebuie să fac trimitere, îmi cer scuze, la situația și impactul asupra economiei reale. Pentru țări, cum este țara mea, alternativele Eh, sunt toate legate de un consum energetic eh, mai mare. Deci, până la urmă, bilanțul eh, final pentru mediu nu este neapărat unul mai bun și este și o chestiune de cheltuiel pentru firme în, în ce privește retehnologizarea. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, după cum știți, emisiile de ehm, gaze fluorurate care au un potențial de încălzire globală de 23.000 de de ori mai mare decât uh, cel al dioxidului de carbon a crescut cu 60%, au crescut cu 60% din 1990, în timp ce gazele cu efecte de seră au scăzut. Având în vedere piața absolut uh, interesantă, să spunem, financiar. Proiectul meu de aviz a fost transmis ieri uh, spre traducere și vroiam să mă refer astăzi la partea legată de mediu a acestui text. Preconizez să depun mai multe amendamente. Amendamentul privind reportul uh, sau amânarea pe 2018 în loc de 2015 a datei de revizuire. De asemenea, reportarea a datei um, referitoare la uh, interdicția uh, de service și de întreținerea echipamentelor de refrigerare de la 2024 la 2021 și acum interdicția echipamentelor preîncărcate uh, Uh, se prevede ca acest lucru să se întâmple cu trei ani după intrarea în vigoare, uh, la trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului. MEP of the day, Gilles Pagnot. <laughs> ok. Danke. Richard Zeber acum. Mulțumesc, domnule președinte dacă vrem să fim luați în serios în clim, politica noastră pentru protecția climei, atunci trebuie să facem ceva în această privință, pentru că studiile arată că nu doar în uh, Europa, dar și în plan mondial, uh, industria este uh, pe cale să schimbe aceste substanțe uh, și trebuie să facem ceva. lucrurile devin tot mai, această temă devine, devine, devine tot mai importantă și dacă Comisia uh, Eh, ne spune că dacă până în 2005, nu acționăm acum, atunci în 2050 vom fi cel mai mare eh, factor de emisie în plan global de gaze fluororate. Am înțelegere pentru țările membre care sunt eh, confruntate acum cu provocări deosebite dar trebuie să recunoaștem că există alternative pe piață și acestea trebuie susținute, iar, iar cred că o atitudine ambițioasă pe această temă uh, ne ajută nu numai în protecția climei, ci ne ajută și în uh, promovarea unei industrii competitive uh, trebuie să ne stabilim, trebuie să stabilim obiective de lungă durată și trebuie să fim novatori. Nu văd însă raționamentul acele taxe imaginate de Basa Ecot, uh, nici nu știu cum ar funcționa în practică. Cred că aici uh, trebuie să păstrăm puțin distanța, să gândim la rece și să introducem un sistem de reglementare mai degrabă decât un sistem de sancționare. Mulțumesc, doamna Grostet, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să facem diferența între Refrigerare și climatizare. La refrigerare sunt de acord, însă aș atrage atenția asupra problemul, problemei IMM-urilor, pentru că există o dimensiune limită fixată de comisie și aici cred că această dimensiune minimă ar trebui revizuită, pentru că nu trebuie să ne sufocăm IMM-urile. Apoi, la climatizare, tehnologia necesară în acest domeniu nu este dezvoltată încă, nu a fost dezvoltată încă. Se spune că nu va fi uh, gata până în 2015-2020, însă Comisia Europeană ne spune că trebuie neapărat să susținem data de 2020, însă în ideea de a dispune de alternative care să fie cu adevărat funcționale, mă gândesc că ar fi bine să avem 2 ani de plus, în plus aici, 2022. Uh, Acum, în ceea ce privește echipamentele mobile de refrigerare și climatizare în trenuri și autovehicule. Nici aici nu există uh, niște alternative, ca urmare trebuie să eliminăm această obligație și în cazurile în care există o alternativă sigură și mm, care arată condiții de securitate, da, acolo putem să impunem niște obligații, însă data de 2020 mi se pare prea aproape. Mulțumim, doamne Grostet, și cu asta dau cuvântul Comisiei, reprezentată azi în persoana doamnei Tramholm. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chair and... Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, distinși membri ai Parlamentului. Obiectivul clar al propunerii Comisiei a fost ca prin uh, măsurile de reglementare a gazelor fluorate să ne aducem o contribuție esențială la obiectivele de mediu uh, Uh, ale Uniunii Europene. De asemenea, este un angajament pe care ni l-am, reflectarea angajamentul pe care ni l-am asumat în uh, temeiul deciziilor luate în 2011. Dacă procedăm în mod inteligent, nu vom reduce doar emisiile gazelor cu efect de seră, dar creăm și oportunități de inovare și de creștere economică ecologică. Tocmai de aceea, Comisia este foarte mulțumită să afle că uh, proiectul de raport uh, al colegului noastră uh, este în linie mare în acord cu propunerea noastră. În ce privește gradul de ambiție pentru manifestat față acest face down, această excludere treptată, credem că noile tehnologii um, pot face posibil acest lucru. Eu, noi credem că pașii pe care i-am propus sunt fezabile și chiar ne-am lăsat o margine, marge de siguranță care a fost uh, uh, dată de faptul că în uh, dată fiind pentru că nu am prevăzut la început o interdicție în domeniul mentenanței. Uh, Eh, și cifrele noastre de la care am pornit nu au prevăzut eh, acest lucru. Comisia a considerat că eh, interdicția treptată este o alternativă la scăderea numărului GVP. Noi, de fapt, uh, considerăm că interdicția este uh, oportună pentru tocmai a uh, preîntâmpina eludarea normelor din perioada de eliminare treptată. S-a sugerat de către mai mulți actori vizați că am putea introduce și mai multe interdicții pe diferite tipuri de echipamente, dar Comisia n-a considerat necesar uh, acest lucru uh, în, în contextul uh, nevoii de a atinge obiectivele noastre. Deci, încă o dată repet, uh, măsurile care sunt propuse de economii fezabile și sunt eficiente sub raportul costurilor. Toți experții sunt de acord cu asta. În ce privește numărul mare de sectoare vizate de aceste măsuri de reglementare a gazelor fluorurate, s-a pus problema derogărilor individuale, dar pentru ca o interdicție să funcționeze, trebuie să putem prevedea înlocuirea acestor gaze fluorate în toate sectoarele. Tocmai de aceea credem că, din punct de vedere tehnic, unele interdicții propuse de raportori ar necesita studii suplimentare pentru a demonstra fezabilitatea și în termen real acestor măsuri. Comisia însă crede că, de exemplu, ce privește preîncărcarea, comisia, eh, interdicția de preîncărcare este esențială, nu doar sub raportul eh, efectului asupra climei, ci și pentru a fi competitivi. Pentru că, altminteri, altminteri eh, se va lucra cu uh, materiale și cu instalații care parțial nu vor satisface rigorile acestei uh, eliminări treptate. În ce privește așa numitul service ban, articolul 11.3, destul de litigios, aici trebuie să vă spun că acest, uh, acest articol, această dispoziție se e, limitează doar la instalațiile de refrigerare. Deci nu vorbim de înlocuirea echipamentelor, ci vorbim doar de faptul că atunci când se face o mentenanță, o primă mentenanță a acestor instalații de refrigerare, gazul de refrigerare trebuie înlocuit, da? mai ales atunci când gazul care se înlocuiește are un potențial de efect de seră de 4.000 de ori mai mare decât CO2-ul. Și problema este că aceste instalații uneori prezintă scurgeri. Și nu trebuie să permitem ca aceste scuze să apară. Deci, uh, credem că este oportună dispoziția pe care am propus-o acolo. Am înțeles că există temeri care exista o povară financiară prea mare pentru statele din sudul uh, Uniunii Europene, dar acest lucru uh, ar avea, ar fi valabil nu pentru instalațiile de aer condiționat și ele se folosesc peste tot în Uniunea Europeană. Credem că impactul economic uh, global al propunerii în ansamblu este absolut minor. Dacă ne gândim la costuri suplimentare specifice care ar putea să apară datorită numărului mare de instalații uh, de aer condiționat în sudul Europei, atunci Totuși, acest impact crescut, eh, conform unui scenariu cât se poate de pesimist, este de un euro pe cap de eh, locuitor. Iar audierea experților care a fost organizată de raportor a confirmat de partea eh, industriei că chiar și aceste costuri pe care le calculăm momentan vor scădea odată ce milioane de instalații vor fi uh, produse față de câteva sute de instalații care sunt uh, produse până acum. Deci costurile nu pot decât să scadă. Președintele întrerupe, doamnă reprezentanta Comisiei, vă rog să vă apropiați de sfârșitul intervenției noastre. Thank you. Well, the last thing I would like... E bine, ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că taxa de alocare este un element nou al propunerii. Și aici trebuie să ținem cont de faptul că uh, costurile nu vor crește decât pentru utilizatorii final. Ar fi o iluzie și amăgire să credem că într-adevăr putem să redistribuim această taxă așa cum este intenționată de raportor. Deci trebuie să fim foarte, foarte propune, eh, prudenți față de această propunere. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și acum, foarte pe scurt, raportul Bas Eichhardt. Eh, vă rog să insistați asupra eh, taxelor și altor chestiuni care au fost aduse în discuție. O oră îmi dați sau cât? Nu, un minut, un minut. So in that, in that case... Bun, în acest caz aș dori să, să le mulțumesc raportorilor din umbră și comisiei pentru observațiile făcute și uh, voi face un mic rezumat. Uh, într-adevăr, văd că se susține uh, interdicția la echipamentele de refrigerare, asta este bine. La climatizare, unele voci spun că trebuie să se facă o mai mare diferențiere a subsectoarelor și sunt gata să uh, acceptă aceste lucruri în uh, niște amendamente de compromis, însă cu cât acceptăm mai multe subsectoare, cu atât vom avea nevoie de mai multe definiții și vom complica lucrurile. De aceea vă sugerez să facem mm, niște interdicții foarte clare, dacă vreți ele să fie separate. Dar sunt gata să mai lucrăm la climatizare ca să ajungem la niște uh, compromisuri, însă trebuie să fim atenți la partea de definiții. La partea de uh, interdicția preîncărcării, aici Trebuie să spun, așa cum a spus și Comisia, că nu am auzit încă o alternativă bună. Eu nu m-am atins de acest subiect uh, și mm, trebuie să recunosc că nu am văzut nicio alternativă bună. La interdicția servisului, cred că Ceea ce am încercat eu a fost să clarific lucrurile pentru a ne asigura că interdicția servisului se aplică numai acolo unde acest lucru este cu adevărat posibil. Iar la taxa de alocare și aici am fost uh, și sunt foarte deschis uh, la discutarea problemei și discutarea alternativelor, însă există o diviziune între nord și sud pe această problemă și trebuie să abordăm uh, această, această separare a, a, a părerilor. Și haideți să, să discutăm când vom ajunge la faza amendamentelor de compromis. Am vorbit două minute, asta înseamnă un minut uh, pe stil olandez. Așa că mulțumesc încă o dată tuturor și sunt răbdător să continuăm uh, lucrul la amendamentele de compromis. Uh, sperăm să fim cât mai rapizi posibil și să luăm în considerare toate aspectele delicate ridicate astăzi. Mulțumesc, Bas Aicut. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 martie, ora prânzului. Votul va avea loc în Comisia MV pe 19 iunie, iar uh, votul în plenară încă nu a fost stabilit. Deci 28 martie amendamente, 19 iunie votul în Comisia MV. Și trecem mai departe la propunerea de directivă a Parlamentului privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative a statelor membre în ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente. Mai întâi dam com- cuvântul Comisiei uh, directorului de unitate pentru substanțe de uz uman. Vă rog să vă limitați în timp pentru că avem foarte multe înscrieri la cuvânt și vrem să dăm cuvântul cât mai multor membri. Comisia are cuvântul pentru a ne face o prezentare introductivă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportoare, Stimați uh, membri ai Parlamentului, mulțumesc foarte mult uh, pentru invitația de a asista la acest prim schimb de opinii. După cum toată lumea știe, tutunul este cea mai mare amenințare la adresa sănătății din Europeană care poate fi evitată. Um, 700 de oameni, 700 de mii de oameni uh, um, mor în fiecare an din cauza Uh, acestor produse și 50% din utilizatori uh, um, își, mm, vor, se vor vedea amenințați uh, și vor vedea că viața lor va fi scurtată cu până la 14 ani din cauza consumului acestor produse.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 Așadar, spuneam că rațiunile de revizuire a directivei privind produsele de tutun sunt uh, absolut uh, evidente. Uh, directiva actuală datează din 2001, este învechită și trebuie să fie actualizată conform evoluției de pe piață și evoluțiilor științifice. Și aș dori să subliniez aici, mai ales, zugehört haben. Nu știu dacă m-ați ascultat. Cei din ultimele rânduri. Este posibile cu putință să vă încetați discuțiile acolo? Mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez mai ales aspectele internaționale. Uniunea Europeană a semnat un tratat internațional, o convenție cadru privind controlul tutunului și avem obligația juridică de a o implementa. De asemenea, ne-am angajat să respectăm liniile directoare care uh, interpretează această convenție cadru. Uh, temeiul juridic al acestei propuneri este articolul 114 privind piața internă și uh, aplicarea principiului uh, legalității uh, ci pentru a evita orice problemă de ordin juridic uh, este necesar să respectăm uh, acest articol 114 și să nu ne depășim temeiul juridic. Câteva cuvinte despre piețele tutunului din Uniunea Europeană. 146 uh, de mili- 136 de miliarde de euro este totalul acestei uh, um, acestei piețe și uh, 89% sunt uh, țigaretele industriale și 7% tutunul de rural, de rulat. Din punctul nostru de vedere, um, distribuirea pieței este importantă și din punct de vedere al proporționalității și din punct de vedere al echilibrului necesar al propunerii noastre. Am vorbit deja despre efectele asupra sănătății ale produselor de tutun și acum aș dori să subliniez uh, un uh, lucru important. 70% din fumători încep să fumeze uh, la o vârstă înainte de 18 ani deși uh, vânzarea produselor de tutun este interzisă înainte de 18 ani. Când ajung la vârsta de 25 de ani, din punct de vedere statistic, este improbabil să mai încep să fumez. Propunerea noastră dorește să se concentreze pe uh, tineri și pe început, cei care încep să fumeze la vârste foarte fragede. Pierderea Uh, în termen de costuri de sănătate și de costuri de productivitate este egală cu uh, veniturile legale uh, din industria tutunului um, și anume 35 de miliarde de euro, costuri care sunt interpretate în mod conservator. Efectul Uh, cu controlului uh, asupra produselor de tutun uh, este în acest sens necesar. Și aș dori acum să subliniez cinci domenii pe care s-a axat directiva. Ingredientele. Propunerea se uh, concentrează pe utilizarea aromelor care fac ca produsele de tutun să fie mai atractive. Uh, produsele de tutun ar trebui să arate și să uh, aibă gustul unor produse de tutun și atât. De aceea se interzice utilizarea aromelor caracteristice, uh, cum este, de exemplu, aroma de tequila. Etichetarea, al doilea domeniu. Propunem introducerea uh, unor avertismente sub formă de imagini uh, pe partea din față și pe partea din spate a pachetelor de țigări. Uh, 70 70% trebuie, din, din suprafața aceste, acestor pachete trebuie să fie acoperită de avertismente. Uh, Uh, nu trebuie să mai aibă aspectul uh, unor uh, pachete de produse cosmetice, cum este cel pe care tocmai vi l-am arătat. De asemenea, dorim să introducem un sistem de trasabilitate pentru produsele de tutun și elemente de securitate prin care să combatem vânzarea ilicită. Al patrulea domeniu, propunem menținerea interdicției asupra tutunului pentru uz oral. Apoi, uh, produsele care, con- care conțin nicotină, de exemplu uh, țigările electronice, uh, propunem ca acestea să fie legiferate prin intermediul legislației farmaceutice. Și acum voi vorbi despre mm, evaluarea pe care am făcut-o și combinarea acestor uh, Uh, măsuri va conduce la reducerea consumului cu 2% și va contribui la uh, salvarea vieții a 2,4 milioane de fumători din Europa. Um, pierderile pentru industria tutunului și pentru întregul lanț de valoare sunt totuși moderate. În ceea ce privește ocuparea, ne așteptăm la uh, o pierdere de 5.000 de locuri de muncă în lanțul valoric al uh, tutunului. Uh, însă, comparativ, se vor crea 8.000 de uh, locuri de muncă în alte sectoare. Aceasta a fost prezentarea mea și aș dori să închei prin a mulțumi Parlamentului uh, uh, pentru sprijinul pe care l-a acordat acestui dosar, pentru accelerarea procesului și vom face tot ce este posibil și noi pentru a sprijini poziția raportorului și a celor implicați. Mulțumim, Comisia, și îmi cer scuze încă o dată numele colegilor mei că ați fost întrerupt eh, din cauza discuțiilor destul de zgomotoase care s-au desfășurat în paralel. Și acum dau cuvântul Lindei McEvan, eh, raportoare. Thank you, Chair. I want... Mulțumesc. Vreau să vorbesc întâi Comisia, pentru că vroiam ca toți colegii să afle ce se găsește în propunere și ce nu se găsește în propunere, pentru că aud ce spun și lobiștii uh, Uh, ca să știe foarte clar ce conține și ce nu conține propunerea. Unii spun că nu o să meargă, că nu o să rezolvăm problema fumatului. Măsurile de sănătate publică care au fost aplicate fumatului, de când s-au introdus acestea, incidența fumatului a scăzut foarte mult în toată Europa. Acum 50, 15 ani 70% dintre bărbați din țara mea fumau ca și 50% dintre femei, iar măsurile de sănătate publică au reușit să ducă la scăderea acestei incidențe a fumatului. În Europa avem o tendință, tendința de scădere în rândul anumitor grupuri mici. Asta în trecut, însă astăzi vedem totuși că tinerii sunt cei care fumează mai mult decât grupurile uh, alte grupe de vârstă. Și din 2005 s-a arătat că pentru băieții de peste 15 ani fumatul este în creștere și e vorba de 9 țări din Europa unde această tendință este crescătoare, deci nu dorim ca această tendință generală de scăderea fumatului să fie inversată. Deci aș îndemna Comisia să se concentreze pe acte legislative care să-i descurajeze pur și simplu pe tineri să se apuce de fumat. În ceea ce provește industria și lobby-ul tutunului, ne-am întâlnit cu ei săptămâna asta și toată lumea spune că da, nu vrea să vadă, nu vor să-i vadă pe tineri apucându-se de fumat, însă iată ce produse găsim pe piață. Iată, e roz, e mic, e drăguț, seamănă cu un ruș, seamănă cu un parfum, are înăuntru o mică țigărușcă, e foarte chic, e foarte simpatic. Pe cine va atrage astfel de produse? Ne întrebăm. Iată ce am găsit uh, săptămâna trecută, filtre pentru țigarete cu gust de ciocolată. Încă o dată vă întreb pe cine atrage astfel de produse. Iată ce face industria tutunului astăzi. Comisia a menționat Convenția Cadru. Este ceva foarte important. E vorba de un tratat uh, internațional cu obligații constrângătoare. De când a fost introdus, a fost deja semnat de foarte multe țări din toată lumea. Guvernele noastre în Europa au, încercat, au început să le o pună în aplicare, în Uniunea Europeană, guvernele respective propun diverse măsuri. 20 de state membre au reglementat uh, dimensiunile pachetelor, de asemenea au reglementat imaginile prezente pe pachete, iar patru state membre au măsuri obligatorii și interdicții. Deci avem diverse tipuri de măsuri în diferite țări. Și iată de ce Parlamentul, în nenumărate rânduri, a cerut Comisiei să vină cu măsuri europene. Am cerut asta noi Comisiei pentru ca guvernele noastre cu adevărat să implementeze convenția pentru că au și semnat-o. Uniunea Europeană colectiv nu a semnat-o încă. Bineînțeles că nu trebuie să credem că uh, alte țări în afara Europei nu se mișcă și ele. Poate ați auzit în Australia de acele pachete de țigări care sunt foarte banale, uh, nu sunt deloc atractive. Le puteți vedea, au avut niște cazuri, au niște cazuri la tribunal. Noua Zeelandă face ceva și, de asemenea, și Regatul Unit își dorește o banalizare, să zicem, acestor pachete și ambalaje pentru țigări. În multe țări există, în 63 de țări din lume avem măsuri de reducere a uh, fumatului, mai ales prin intermediul pachetelor, dar și în ceea ce privește aromele. Statele Unite, Canada, iar Brazilia pur și simplu a, introdu- a interzis toate aceste arome. În Brazilia, fumatul a scăzut foarte mult ca practică de la 70 la 15%. În multe țări din America Latină, legislația a reușit deci, să producă aceste efecte de reducere a fumatului. Deci, în aceste condiții, noi susținem propunerea Comisiei și eu doresc chiar uh, ca ea să fie încă și mai bună și mai solidă. Aș menține, aș dori o interdicție acestor arome. De ce să ne dorim ca tinerii noștri să fie atrași de aceste arome? Să le placă, să simtă gustul de zmeură, de, de căpșună și așa mai departe. De ce să permitem acest lucru în magazinele și tutungerile din țările noastre? Iată de ce susțin propunerea comisiei. Acum, acele avertismente de sănătate și imagini. Uh, am auzit uh, în ultimele săptămâni că aceste mesaje combinate cu imagini nu merg. Nu este adevărat. Aceste lucruri au mers în multe țări. O organizație de luptă împotriva cancerului în Germania uh, susține exact contrarul și anume că aceste imagini puternice, impresionante, sunt foarte bune, foarte eficace, mai ales pentru tinerii care ezită să se apuce sau nu de fumat. Uh, Apoi uh, se propune ca 70% din suprafața pachetului să fie acoperite aceste avertismente, Nu propune uh, un pachet banal fără nimic, ci ceva diferit. În, Austria, în Australia, mă scuzați, situația deci este diferită, după cum am arătat. Propunerea Comisiei permite guvernelor care dor să fie și, doresc să fie și mai ambițioase să poată să o facă, inclusiv cu acest pachet banalizat, neatractiv. Și cred că trebuie ca legislația noastră să permită statelor care doresc să meargă mai departe să poată să o facă. În sfârșit, vreau să mai spun un lucru la sfârșit, și anume că, da, într-adevăr, uh, trebuie ca guvernele care doresc să poată să meargă și mai departe, să fie mai ambițioase și, într-adevăr, chiar și guvernul meu, în Parlamentul nostru s-a cerut o astfel de măsură mai radicală. Unii spun că ar umbra la pachete ar însemna să dăm undă verde contrafacerii de țigarete, contrabande de țigarete. Nu există dovezi în acest sens. Mi s-a spus foarte clar că chiar și pachetele actuale nu sunt greu de copiat și de contrafăcut. Nu asta este problema. Bineînțeles că această problemă a contrafacerii trebuie să fie luată în serios. Și bineînțeles că nu ne dorim să încurajăm contrafacerea, dar nu înseamnă că vom opri aceste practici dacă vom pune pe pachete advertismente de sănătate mai uh, uh, dimensiuni mai mari. Deci, dragi colegi, vă rog să fiți atenți la astfel de mesaje pe care le auzim mult, de mult, uh, recent, uh, foarte, foarte des. În ce privește interdicția fumatului, știu că anumiți colegi din Suedia respectivă îi preocupă pe unii, mă refer la interdicția legată de arome, unii spun că dacă reglementăm în Europa oamenii vor uh, lua țigări de acest gen din străinătate, în afara Uniunii Europene, în ceea ce privește uh, vânzările transfrontaliere, asta este o practică cam nu prea ortodoxă, nu prea am văzut uh, multe țări care practică o astfel de vânzare transfrontalieră perfect legală. E vorba de alte practici. Țigaretele electronice, o noutate pe piață de la directiva din 2001 încoace, Comisia a făcut niște propuneri în sensul că majoritatea acestor um, țigarete electronice trebuie să fie considerate ca medicamente. Există studii legate de aceste țigarete electronice. Eu zic că trebuie să reglementăm și această parte a pieței. Mulți uh, responsabili cu sănătatea publică uh, spun că ar putea să fie utile pentru cei care se, lupt cu, se luptă, nu reușesc să se lase de fumat, însă există țigarete care conțin nicotina, altele care nu conțin deloc, altele care conțin mai mult decât ar trebui să conțină. Aceste țigarete electronice trebuie să fie reglementate și ele și aștept ca colegii să ne dea sugestii. În propunere apar multe acte delegate și voi fi foarte vigilentă înainte de a depune propriile mele amendamente ca să vedem ce acte delegate rămân și care sunt necesare. Deci, în sfârșit, dragi colegi, veți fi foarte presați de lobby-uri și de lobbyști. în curând. O să vă spun că aceste avertismente nu merg, că imaginile nu vor funcționa, și că și dacă nu funcționează și nu sunt bune, de ce se face atâta lobby împotriva lor? Vreau să vă întreb această întrebare. Unii spun că dacă așa se va întâmpla, uh, atunci vom ajunge la tribunal, dar industria tutunului tot timpul se trezește până la urmă la tribunal. Bineînțeles că vor exista cazuri în justiție ne putem aștepta la asta, însă comisia trebuie să-și facă temele, să cerceteze și să fie cât se poate de integră și de solidă, în sensul că este vorba aici de interesul publicului. Nu dorim ca în Parlament anul viitor, când terminăm mandatul nostru, să ne trezim că am eșuat cu această sarcină de a împiedica noi generații de fumători să apară. Deci sper că toată lumea va susține acest act legislativ și că vom avea un mesaj de sănătate publică foarte puternic din partea noastră pentru că această tendință în scăderea fumatului să fie într-adevăr continuată în Europa. Vă mulțumesc! Linda. Mulțumim foarte mult, Linda McEvan. Vă citesc lista celor înscriși. Mai întâi raportorii din umbră, domnul Florence, apoi Frederic, Frederic Satu Hasi, reprezentată de Schlüter, Dann haben wir Herrn Rossi und Frau Andersen haben wir als... Iar după domnul Rossi mai vine și doamna Andersen. Și apoi alți vorbitori în nume cum, propriu. Dan Boguslav Sonic, Peter Liese, Frau Pananova, Herr Demischmerker, Marek, Merik, Frau Jolanta Hipner, dann Jill Pagnot, äh, Kabanoch, Milan, Pavel Pock, Pilla Ayuso, und Sophie Okuni. Habe ich eine Kollegin oder Vreau să întreb dacă am uitat, am trecut cu vedere pe cineva? Peter Lise, văd că nu ești prea optimist. Ar, da, ar putea fi și mai puțin, da? Acum începem cu runda raportorilor din umbră și trebuie să ne limităm la două minute. Știu că pare imposibil, este imposibil, dar trebuie să uh, facem în așa fel încât să dăm cuvântul, dacă se poate, chiar tuturor celor care s-au înscris. Lorenz. Păi poate reșesc în trei minute, totuși, pentru că uh, și Comisia și Linda au spus uh, cam tot ce era important de spus. Vreau să urmez pe pro- colegii mei socialdemocrați. Avem nevoie de o nouă directivă pentru că avem product, produse noi, avem informații noi și, și pentru că în fiecare an, numai în țara mea, avem zilnic 300 de uh, decese din cauza fumatului. Și eu sunt uh, interesat de IMM-uri, știu, uh, sunt interesat și să câștig bani, dar avem 6.000 de salaridați în industria totunului din Germania. Și dacă împarți ăștia 6.000 cu 300 de decese zilnic, atunci în două zeci de zile am epuizat uh, această forță de muncă din industria tutunului. Asta ca să vă dați seama de proporții. Da? E ca și când, e ca și când s-ar prăbuși zilnic un avion cu 300 de pasageri la bord. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, atunci imediat s-ar opri tot traficul aerian. Dar se pare că suntem foarte toleranți în ce privește consumul de tutun. Haideți să ne gândim numai la, la lacrimile, la dezastre, la tragediile familiale care apar când moare cineva. E, deci trebuie să spun că sunt consternat de anumite scrisori pe care le primesc eu de altă perere. De ce problema uh, uh publicității este o, o chestiune atât de importantă? Da? E, e macabru să spunem, dar dacă mor 700.000 de mii de, de, de oameni anual, trebuie găsiți 700.000 de mii de noi potențial consumatori și de aceea se străduiește industria tutunului atât de mult cu publicitatea. Dar trebuie să punem stabila acestei activități pentru că dacă continuăm așa, atunci tinerii și în special copiii mei, am trei copii, nici nu sunt prea perfecți cum mi-am dorit eu, vor cădea în continuare în capcana asta. Deci uh, eu cred că uh, comisia și raportarea au dat impulsurile uh, corecte. Acum trebuie să, putem să ne mai, putem să mai discutăm dacă trebuie să vorbim de 70% din suprafață sau 75%, da? Trebuie să vedem dacă putem, este oportun să înlocuiești imagine, textul cu imagini, că eu cred că trebuie să rămână și un text de avertizment acolo. Um, Există argumente de ambele părți și sunt interesante toate aceste argumente. Um, și mai aud și un alt lucru din când în când. Se spune foarte um, um, des că există uh, o mare piraterie acolo, contrafacere. Să știți că jumătate din țigaretele ilegale, țigaretele ilegale provin din producție proprie. Da? Aveți uh, grijă și îngrijiți-vă ca în statele membre să, uh, să puneți capăt acestor practici ilegale. Pentru că ilegalitatea e nu numai în producție, dar și în distribuție. Mulțumesc. Euh, Voi încerca să vorbesc cât mai rapid, pentru că știu că sunt foarte multe lucruri de spus. În acord cu uh, raportorul și cu raportorul din umbră de la PPE, uh, este evident că ni se tot uh, dau contraargumentele regate de ocupare și de locurile de muncă care se vor pierde. Uh, Uh, însă, uh, în comparație, avem statisticile deceselor din Europa, pe care toată lumea le cunoaște. În orice caz, intenția este de a face tutunul cât mai puțin atractiv pentru tineri. În ceea ce privește etichetarea, uh, sunt opinii diferite în ceea ce privește eficiența acestor avertismente, însă sunt de acord cu propunerea Comisiei de a combina imaginea cu avertismentele mm, verb, scrise numai 10 state membre din Europa utilizează uh, fotografiile, utilizează imaginile, deci progresul este uh, foarte mare prin faptul că acestea vor fi obligatorii. De asemenea, se interzic aditivii, se interzic produsele cu arome uh, um, caracteristice, mentol, vanilie, iată un lucru esențial, foarte important și sondajele dovedesc că acesta este unul din factorii de atracție uh, atunci când se alege uh, o anumită marcă de țigări. Uh, și industria utilizează foarte mult această resursă. Sunt de acord și aici cu propunerea Comisiei. Înțeleg preocuparea Comisiei de a face ca această măsură să fie aplicată strict pe produsele cele mai uh, vândute, uh, țigaretele industriale și tutunul derulat. Um, da, e vorba și de o excepție uh, pentru produsele specifice, cum sunt uh, uh trabucele, uh, însă am uh, o problemă legată de produsele de tip sigarios, care sunt uh, din ce în ce mai atractive pentru tineri, uh, uneori chiar foarte tineri, între 12 și 16 ani și dacă facem această excepție pentru sigarii, eu cred că um, putem face o greșeală. Revin și la țigările electronice, un punct evident care nu a fost abordat acum 10 ani pentru că ele nu existau și asta vă arată cât de inovatoare este industria în acest domeniu. Însă aici cred că Comisia a fost puțin severă atunci când a elaborat uh, articolul 18. Într-adevăr, trebuie să avem măsuri de securitate în ceea ce privește dozările, etc. Însă, um, cred că plafoanele ar trebui cumva revizuite sau cel puțin analizate mai îndeaproape. Uh, termin, domnule președinte, este important ca realitatea de pe teren să fie bine încadrată, bine controlată și uh, trebuie să prevenim orice uh, noi produse inovatoare care să fie atractive pentru, pentru tineri. Mă opresc aici și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Satuhasi. Kiitoksia. Raportori Linda McEvan. Mulțumesc, doamna Linda McEvan. Îmi ușurează, practic, sarcina, <clears throat> deoarece nu pot decât să fiu de acord cu cele spuse de dânsa. Propunerea comisiei este una binevenită și este un pas în direcția cea bună. Și aici, în Parlament, uh, nu putem decât să mai uh, <clears throat> șlefuim în continuare această propunere care este bună. Din punctul de vedere al verzilor mai ales, noi am dorit ca în această directivă să figureze cam aceeași abordare ca acea din Australia, așa nume pachetele acelea banalizate în care, pe care nu mai apare numele de marcă a țigării respective. Australia deja a pus în aplicare aceste măsuri. Mai mulți colegi au menționat faptul că este important <clears throat> să împiedicăm pe tineri să se apuce de fumat. Aceasta este chestiunea principală. 94% dintre fumători se apucă înainte de 25 de ani și 75% se apucă înainte de 18 ani. În aceste condiții trebuie să țintim mai bine practicile marketing care vizează pe tineri. În ceea ce privește interdicția acelor uh, arome, și asta e demn de sprijinit, însă ne-am dorit chiar să extindem cumva această măsură, să mergem dincolo de ce propune Comisia, adică acele arome specifice, ușor de recunoscut, uh, am dorit ca toate aromele să fie pur și simplu interzise. Am dorit mai multe detalii în ceea ce privește publicitatea la locul achiziționării acestor uh, uh, produse, adică locurile unde se vând uh, tutun uh, nu ar trebui să fie împănate cu afișe care laudă aceste produse. Trebuie să fim atenți. Oamenii când nu văd un mesaj, nu au nici intenția sau dorința de a cumpăra produsul respectiv. Uh, am primit e-mail-uri de la lobiști pentru țigareta electronică. În acest domeniu este foarte important să găsim un echilibru. Țigaretele electronice trebuie să fie un ajutor pentru a te opri din fumat, a renunțat la fumat, dar nu trebuie să fie această țigaretă punctul de plecare a unei noi dependențe de nicotină, mai ales în rândul tinerilor. Așadar, cred că trebuie să limităm cumva cantitatea de nicotină conținută și dacă oricum o facem, trebuie să avem uh, și o um, specificație că este vorba de un uh, dispozitiv medical. Acum, vorbesc în numele domnului Uh, Cales, nu numele meu, vreau să vă spun că, practic, comisia își dorește să împiedice pe tineri să se, apucă, să se apuce de fumat. Pur și simplu. Avem nevoie de o metodă uh, care să ne ajute să demonstrăm tinerilor că nu este deloc uh, chic să fumezi. Cred că o interdicție totală, pur și simplu, nu este realistă. Dar mă întreb și eu ca și Linda, de ce industria aceasta țintește așa de mult pe tineri? Este clar că nu, nu vizezi pe fumătorul înrăit atunci când propui o țigaretă cu gust de, gust de ciocolată, ci pe cei tineri. Toată lumea știe că fumatul este dăunător sănătății. Asta este clar. Însă se prezintă acest fumat ca și cum ar fi o mare plăcere, ca un, pach, ca un pahar de whisky și așa mai departe, ca un hobby. Cred că ar trebui ca discuția să fie complet redirecționată. Să avem o dezbatere care să abordeze aceste lucruri dintr-un punct de vedere cu totul diferit. Dacă interzicem toată publicitatea de jurul fumatului, dacă nu mai permitem companiilor să și mai prezinte deloc produsele nicăieri, asta înseamnă o distorsionare a concurenței. Și mai există un element pe care nimeni nu l-a menționat, și anume că industria aceasta, mai bine zis, cultura fumatului este în continuare subvenționată în Europa. Mă refer la uh, cultivarea tutunului, care, știm bine, este un produs agricol care primește uh, subvenții de la Uniunea Europeană și apoi uh, trabucele și sigarios. De ce nu au același regim ca și aceste țigări tradiționale? Pentru că să știți că aditivii sunt și mai periculoși. Dacă avem de-a face într-adevăr cu un uh, cu un trabuc care conține numai tutun, asta înseamnă că nu tinerelul de 15 ani o să se apuce de fumat astfel de trabuc. Deci trebuie să ne oprim uh, puțin și să ne gândim ce se întâmplă cu toate aceste țigarete tip bomboană, să interzicem toți aditivii, toate aromele, pentru că asta este principala problemă. multă lume nu fumează produsul tradițional pentru că tinerii nu consideră că este foarte chic. Rospah acum. Mulțumesc. Voi uh, uh, reacționa și eu la această propunere de directivă uh, foarte ambițioasă care merge în direcția cea bună. Știu că considerați că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este necesar pentru a consolida efectele acestei uh, directive, mai ales în ceea ce, pri- ceea ce privește pe tineri. Și cred că trebuie să mergem mai departe. Uh, mă gândesc la faptul că 75% din pachetul de țigări va fi uh, acoperit de avertismentele de securitate și acest lucru este foarte bun, însă îmi pare rău că nu se urmează exemplul australian. Uh, eu aș spune că ar trebui să avem un pachet de țigări standardizat în proporție de 100% în ceea ce privește aromele caracteristice. Comisia propune să se determine Uh, cazurile în care țigaretele au arome caracteristice, însă modalitățile de aplicare mi se par prea complexe și prea, prea birocratice. Propun să mergem mai departe și să interzicem pur și simplu toți aditivii și toate aromele caracteristice și orice substanțe care nu sunt necesare în procesul de producție, ci nu fac decât să încurajeze consumul de țigări, uh, crescând atractivitatea și plăcerea gustului din punctul meu de vedere, toate aceste elemente trebuie să fie interzise, iar o țigară trebuie să arate și să aibă gustul unei țigări, așa cum a spus și domnul comisar. În ceea ce privește vânzarea la distanță și vânzarea uh, transfrontalieră, credem că interdicția aici ar trebui să fie mai simplă decât ă, propunerea actuală. Am nu ar trebui să se implementeze niciun fel de uh, sisteme care să varieze în funcție de vârstă, pentru că tutunul este un produs unic și ar trebui să fie tratat ca atare. În ceea ce privește țiga- țigările electronice, care, uh, din păcate, încep să ocupe o mare parte din dezbatere, nu cred că uh, regulamentul actual, și anume cel care privește produsele generale, este suficient. Au fost deja incidente legate de etichetarea produselor și de nivelul nicotinei în aceste țigări uh, electronice. Dacă le vom legifera conform legislației privind medicamentele, ne vom putea asigura că aceste produse sunt de bună calitate și sunt sigure și se va interzice astfel orice comercializare către copii sau către nefumători. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce intră pe piață este sigur, dacă este utilizat așa cum trebuie, și că suntem conștienți de riscurile uh, pe care uh, le au aceste produse dacă sunt uh, utilizate de copii uh, și sunt lăsate în, fără supraveghere la îndemâna copiilor. Și știm că în aceste cazuri aceste produse sunt letale. Și Există din ce în ce mai multe dovezi, dacă îmi permiteți, domnule președinte, să mai iau două secunde pentru a vă spune că în Irlanda um, se arată că există cazuri în care produsele de tutun scapă supravegherii uh, la punctele de vânzare. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, vă rog să respectați timpul de vorbire, pentru că altfel nu toată lumea poate vorbi. Are cuvântul um, acum următorul vorbitor, da? Doamna Wilmet, Cred că trebuie să avem un mod uniform de ambalare și să facem ca aceste pachete să fie, aceste produse să fie cât mai puțin atractive pentru tineri. Un produs care are o astfel de, un astfel de grad uh, înalt de um, creare de dependență trebuie să fie reglementat mult mai strict decât uh, alte produse generale, cum este, de exemplu, stiloul pe care l-am în mână. Trebuie să reglementăm uh, situația uh, țigărilor electronice așa cum reglementăm și uh, situația produselor care conțin nicotină. Trebuie să le considerăm produse farmaceutice pentru a ne asigura că sunt numai niște produse care permit oamenilor să se lase de fumat. Se, s-a dovedit că țigara electronică nu face decât să încurajeze, de fapt, consumul uh, de produse și nu face decât să strice tot ce s-a obținut până acum. Ar trebui să fie reglementată la fel ca um, um, paciurile cu nicotină și ca toate celelalte produse care contribuie la uh, lăsarea de fumat și să fie tratate ca niște produse medicamentoase. Mulțumesc, uh, Rebecca Taylor și apoi Boguslav Sonic. Mulțumesc. Sunt de acord cu raportoarea și cu cei care au vorbit înaintea mea cu privire la schimbările legate de etichetare și ambalaj. Nu o să mai vorbesc despre asta, însă sunt surprinsă că în articolul 13 se face o diferență în ceea ce privește dozarea de nicotină, stabilindu-se un plafon de 40 de grame și de asemenea, nu înțeleg de ce nu se aplică și la acestea mențiunile de etichetare și de uh, trasabilitate. Și acum, vorbind despre țigările electronice, autoritățile competente din Regatul Unit arată că acestea pot avea un efect negativ, un efect dăunător. Cred că trebuie reglementate, însă uh, nu sunt sigură că obligația de a obține o autorizație de punere pe piață conform produselor farmaceutice va fi cea mai bună soluție. Trebuie să ne asigurăm că nu sunt atractive pentru nefumători și, într-adevăr, trebuie impuse restricții în ceea ce privește promovarea uh, și etichetarea și poate că statele membre vor dori să le interzică, să interzică fumatul acestor țigări electronice în locurile publice. Poate că va fi nevoie și de niște uh, avertismente, să trebuie evaluat mai mult uh, efectul asupra sănătății. Și acum uh, Boguslav Sonic, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția asupra unui aspect care n-a fost încă menționat în propunerea Comisiei. Comisia Europeană sugerează să se impune o limită a diametrului țigaretelor. De ce doar uh, diametrul? De ce să nu fie limitate și lungimea? Pentru că uh, este un cetat pe care l-am uh, preluat din aceea care uh, ridiculizează Uniunea Europeană, uh, spunând că Uniunea Europeană reglementează până și gradul de curbura bananelor. Da? Atunci haideți să intrăm în detaliu. Și vă întreb Comisia, trebuie să există un motiv pentru care Statele Unite și Canada au decis să păstreze uh, autorizația pentru țigările cu, uh, țigaretele pentru, cu mentol. Uh, aceste țigarete sunt uh, foarte prezente pe piață cu o cotă importantă. Și o a doua întrebare uh, adresată Comisiei. Spuneați că urmează să propuneți uh, noi uh, măsuri, metode pentru combaterea traficului ilegal. Mulțumesc, Peter Lize, 1 minut 30. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, Lindei și lui Karl-Heinz Florenz din partea PP. Uh, Susțin în esență propunerea comisiei, cred că unele detalii încă trebuie ajustate însă. De exemplu, nu știu dacă avem nevoie de o, o dimensiune standard a ambalajului. Dar Eh, cred că comisarul Borg a prezentat un compromis foarte bun. Eh, sunt pentru înăsprirea regimului. Nu, vom, nu vrem să se interzică țigaretele electronice. Unii chiar eh, sunt ajutați de aceste țigarete să se lase de fumat. Dar trebuie să găsim o soluție bună. O susțin pe Ana Rospa în ce privește subvențiile. Poate n-a aflat toată lumea, dar Parlamentul cu multe voturi împreună din se pare că există o problemă cu interpretarea în limba italiană, zice președintele care întrerupe. Înțeleg uh, bine că nu există interpretare în limba italiană? E adevărat? Da, nu se plânge nimeni, nu sunt italieni în sală. Bun, vorbim în continuare germană, poftiți. Da, lobiștii italieni oricum uh, vorbesc engleză. Da? Deci uh, vă rog să mă acordați astea 10-15 secunde în plus la timpul de vorbire, da, domnule președinte? În ce privește subvențiile, uh, poate nu au urmărit toată lumea că Parlamentul, cu multe voturi împotrivă din partea grupului nostru, a uh, decis reintroducerea subvențiilor în acest sector. Eu sper acum că Consiliul se va opune cele din urmă. Da? În ce privește uh, protecția împotriva fumatului pasiv, aici cred că putem îmbunătăți propunerea comisiei, pentru că uh, uh, deocamdată se dorește reglementarea prin comitologie, dar reglementarea vizează doar fumătorii. Numai că potențialii fumători sunt uh, întotdeauna de găsit în preajba fumătorilor. Și există deja exemple de bune practici de protecție a copiilor împotriva fumătorilor. Domnule președinte, mai dați-mi voie să termin propoziția. Deci mai există și niște cauzalități uh, legate de uh, decesul subit și nașterea copilor prematur. Asta nu trebuie lăsată pe seama comitologiei. Mulțumim, doamna uh, Pârvanova și apoi domnul Davis Macker. Mulțumesc, eu sunt prima care declar un conflict uh, de interes pentru că sunt uh, medic de profesie. Deci, de, ca medic, eu sunt împotriva tutunului și uh, efectelor sale. Da? Deci, rog și pe ceea ce colegi care susțin că uh, uh, de fapt protejează uh, muncitorii, fermiarii și așa mai departe, să declare un interes de conflict. Vreau să susțin pe Linda McEwen și susțin și Comisia. Obiectivul este foarte clar, este să reducem consumul în 5 ani cu 2% și să salvem astfel o jumătate de milion de vieți. Eh, dacă asta nu merită, nu știu ce merită în viața asta. Însă, nu cred că industria va coopera. Cel puțin nu există nici o intenție manifestată în această eh, privință. Pentru că această industrie nu face altceva decât să apere interesele eh, acționarilor, marilor industriași și uh, înțeleg că sunt foarte mulți lobbyiști care ne pândesc pe la colțuri, care uh, ne împărtășesc uh, viziunile lor pe acest dosar. Dar dacă acest, acești lobbyiști vă vor spune că aceste măsuri nu sunt bune, nu sunt fezabile, nu vor funcționa, atunci rugați-i să uh, vă propună ei măsuri mai bune în acest sens. Dank u, uh, voorzitter. Ik wil in deze eerste gedachtenwisseling vooral ook uh, mijn engagement, mijn steun toezeggen. Voor Mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, vreau să susțin propunerea comisiei și raportoarea. Este o chestiune de uh, sănătate publică. Deci cetățeanul este în centrul acestei propuneri și trebuie să avem o atitudine foarte clară în acest sens. Este o propunere pe care am așteptat-o mult timp și sunt de acord că tutunul trebuie să arate și să aibă gust de tutun și nu să aibă forme de bomboană și altceva. Cu lucruri cu care pot simți în special uh, potențialii consumatori tineri. Sigur, am interzis deja fumatul în uh, spații publice și între 2005 și 2011 am văzut o reducere de la 9, 39 la 32%, mă refer la consumul în rândul tinerilor, dar cu, pe cât de spectaculoasă este această măsură, pe atât mai mult, cu atât mai mult mai, se mai poate face și în continuare. Felicit președinția irlandeză, care în mod absolut impresionant a apărat punctul său de vedere și poziția sa la audierea de luna trecută. Luna trecută în ce privește noile produse, acestea niciodată n-ar uh, primi autorizații în, în acea țară pentru că sunt produse nocive. Tak jak kolega wspomniał, nadrzędnym naszym celem jest zdrowie młodych. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Hibner. Așa cum a menționat și colegul meu, obiectivul este să creștem gradul de sănătate a cetățeanului european. Trebuie să ne asigurăm că uh, europenii nici măcar nu se apucă de fumat. Însă lipsesc unele elemente din uh, propunerea comisiei. Nu se vorbește de educație preventivă. Fără educație nu putem merge înainte. Și tot se vorbește de subsidiaritate aici. În multe state membre avem uh, limite de vârstă diferite uh, cu privire la accesul la produse de tutun. Poate n-ar fi rău să harmonizăm aceste limite de vârstă la 18 ani. În al doilea rând, vorbim de îmbolnăvirile uh, fumătorilor și așa mai departe. Păi atunci, de ce nu uh, impunem un sistem de asigurări suplimentar obligatoriu pentru fumători? Uh, în ce privește, în ce privește vânzările. E foarte ușor să-ți cumperi țigaretele pe internet și poți să ai 14 ani și să scrii că ai 18 sau 21 de ani. Deci nu se schimbă nimic dacă nu monitorizăm situația și avem măsuri uh, în consecință. Deci dacă vrem să luptăm împotriva acestui obicei, atunci trebuie să ne asigurăm că tinerii noștri rămân sănătoși. Da? și nu, trebuie să ne asigurăm să nu apară tot felul de ambalaje de, care se semene cu bomboane, cu rujuri și așa mai departe, care să atragă uh, în capcana acești uh, potențial consumatori. Domnule președinte, dragi colegi, uh, industria tutunului de multă vreme uh, și-a depășit uh, misiunea comercială normală comportându-se, din păcate, ca o industrie criminală. Din păcate, astăzi, tabagismul omoară mai bine de 6 milioane de persoane în lume, un procent mare în Europa și cifra poate să ajungă la 8 milioane. E vorba de o tendință îngrijorătoare. Avem nevoie de măsuri stricte, însă noi, oamenii politici, femeile politici, trebuie să încetăm cu această ipocrizie politicianistă atunci când uh, îi protejăm pe producătorii de tutun sau pe cei care sunt uh, um, micii uh, producători. Nu trebuie să mai dăm dovadă de clientelism, de servilitate de aceea avem nevoie de această directivă a Comisiei, directivă susținută de raportarea noastră, așa cum a și spus-o numai ce. Eu aș dori să spun că voi aduce o serie de amendamente pentru a consolida, pentru a lărgi domeniul de aplicare al directivei la toate produsele de tutun în ceea ce privește publicitatea, aromele, gusturile și permițând chiar sporirea dimensiunilor acestor uh, avertismente. De asemenea, să nu uităm nici produsele derivate, care uneori pot să facă încă și mai rău decât tutunul propriu-zis. Mulțumesc foarte mult! Pavel Poc. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já plně souhlasím s převážnou většinou věcných konstatování. Domnule președinte, domnilor și domnilor, sunt de acord cu majoritatea comentariilor legate de impactul nefast al tutunului asupra sănătății. Eu sunt doctor și înțeleg asta, de aceea susțin toate măsurile care îi protejează pe minori, pe copii, împotriva tuturor drogurilor, nu numai a tutunului. Toate politicile europene trebuie să fie până la urmă ghidate cumva uh, de aceste principii, dar de ce să vină toate inițiativele de la Bruxelles, mă întreb. În Republica Cehă, liderii politici din guvern, din parlament, au votat niște măsuri, iar în Parlamentul nostru s-a spus foarte clar că, da, statele membre pot să aibă grijă să introducă măsuri care să protejeze cetățenii de uh, efectele nefaste ale tutunului. Care ar fi motivele, dacă nu politice, de a ne supune încă o dată aceste armonizări de sus de la Bruxelles? Statele membre nu sunt mai puțin uh, capabile să se ocupe de aceasta decât Bruxelles. Mulțumesc! Domnul Poci, mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc raportoarei pentru că este foarte curajoasă și vom avea nevoie de curaj în viitor, deoarece lobiștii tutunului sunt și ei foarte ambițioși vizitează Parlamentul, ne-au trimis multe scrisori, uh, iar uh, unii dintre colegi vorbesc despre subsidiaritate. Ați auzit ce a spus antevorbitorul meu în acest sens. În fiecare an, 700.000 de mii de consumatori europeni mor din cauza tutunului. Iată de ce industria tutunului eh, are nevoie de noi clienți. Țigări mai atractive, mai ușor de fumat, eh, mai drăguțe, care să-i atragă pe tineri să se apucă de fumat, pe copii să se apuce de fumat. Aceste tehnici de marketing trebuie să fie stopate. Avem nevoie, deci, de noi măsuri. Iată propunerea comisiei care vine uh, în acest moment și avem responsabilitatea de a o lua în considerare și asta de dragul intereselor cetățenilor europeni și pentru sănătatea populației. Mulțumesc! Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, eh, lo que sea... Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce este bun pentru sănătate trebuie să fie aplaudat, susținut și aș spune un lucru sunt lucruri pe care le-a spus și când a venit comisarul de resort. Textul directivei trebuie să se potrivească cu cel din protocolul în ceea ce privește comerțul ilicit cu produse din tutun, iar articolul 14 din directivă nu îndeplinește acest deziderat. Protocolul a fost uh, adoptat în noiembrie 2012 și uh, majoritatea statelor membre l-au uh, semnat alte 40 de state din lume l-au semnat. Este ceva foarte important, trebuie să aliniem textele și uh, asta cât mai curând posibil. În ceea ce privește, deci, tutunul, aceste lucruri sunt de resortul legislației al administrației. Însă, pe de altă parte, e nevoie și de sensibilizare, de educație, de, uh, de, de conștientizare la școli, în colegii, în licee și așa mai departe. Să spunem că acest tutun este foarte periculos. M-aș adresa colegului, domnul doctor Liză. Să știți că tutunul care este produs în anumite ferme este până la urmă consumat acolo. Doamna Oconi, ă, domnul președinte, aș, dora, aș dori să am puțin mai mult timp la dispoziție pentru că vorbesc la început în numele doamnei Françoise Grostet și apoi vorbesc în numele meu. Un minut 30 atunci în plus. Dar această directivă va trebui să smulgă răul de la rădăcină, având în vedere statisticile pe care le-am auzit. Iar François Grosset, care nu poate să vină pentru că a trebuit să plece în altă parte, și-ar dori să vedem mai multe aspecte. În primul rând, prevenirea. Campaniile de prevenire din școli nu prea mai au vânt în pupa. Campaniile acestea de sensibilizare, de prevenire la, rând, la nivelul publicului trebuie să fie făcute prin niște canale foarte, foarte bine țintite. Trebuie să mergem încă și mai departe față de măsurile actuale, față de campaniile actuale, să îi atingem pe tineri sau să ajungem la tineri prin canalele uh, mass media, care le sunt cele mai familiare. Aceste campanii pot să fie foarte eficiente din punct de vedere al costurilor, mult mai mult decât alte campanii de sănătatea publică și, într-adevăr, în ce privește tutunul, ar fi bine ca aceste aspecte să fie evaluate cu atenție. Aș merge și eu pe această idee a pedagogiei în școli. Nu trebuie doar să incităm statele membre, ci să le obligăm să meargă în școli, să explice tinerilor copiilor că țigara este dăunătoare. În ce privește țigara electronică, există studii științifice care ne permit să încadrăm mai bine aceste produse, pentru că în anumite țări aceste țigări electronice sunt considerate țigări, iar în alte state sunt considerate medicamente. Iar uh, legiuitorul nu mai știe pe unde să se orienteze. În ceea ce privește etichetarea și cu asta termin, domnule președinte, cred că este o iluzie să crezi că dacă pui imagini o să schimbi situația. Astăzi, industria tutunului um, oferă niște port pachet de țigări extraordinar de frumoase care permit să uh, se ascundă practic ambalajul inițial și cred că aici trebuie să lucrăm și la prețul tutunului. Mulțumim, avem încă 10 minute, comisia trebuie să răspundă la întrebări și raportarea mai ar, ar, ar fi bine să mai spună și a două, trei cuvinte să răspundă la întrebările colegilor săi. A fost o dezbatere foarte bună. În ce privește tema țigaretelor electronice, Uh, sunt, sunt relativ novice. De fapt, nu e vorba de uh, țigări electronice, ci niște vaporizatoare. Da? Deci nici nu știu dacă măcar uh, este bine încadrat produsul de către comisie în lista produselor comerciale. Am, am înțeles că țigara, așa numită țigară electronică, de fapt nu e destinată tinerilor, ci că există uh, Uh, mulți uh, vechi fumători care încearcă să se lase de defumat prin țigara electronică. Uh, nu știu dacă comisia apreciază la fel acest lucru. De fapt, uh, ar trebui să fie în, în detrimentul industriei tutunului. Dar um, înțeleg că de la Linda McEwen că va fi desfășurat un studiu uh, pe această temă. Este o, o confruntare de interese foarte puternice pe piață. Oricum, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte constructivă, foarte utilă și cu aceasta am plăcerea să-i dau cuvântul domnului Dominic Schnichels din partea comisiei. 5 minute, dacă vă puteți încadra, știu că nu prea e posibil, v-aș fi foarte recunoscător. Um. Mulțumesc. Prima, în primul rând, întrebarea legată de banalizarea pachetelor, deci pachete fără uh, etichetă. E bine, putem să facem așa ceva în virtutea unui articol și unui considerent prezent din directive. În ceea ce privește punerea pe piață, temerea guvernului suedez, asta se referă deci la punerea pe piață, iar uh, în acest context facem apel la reglementarea respectivă. Acum putem să facem asta și pentru ingrediente. În ceea ce privește um, vânzările transfrontaliere, nu putem să le interzicem pentru că în lumina și directive ele nu au ce să caute aici. Aceasta este răspunsul. Însă interdicția ar putea să fie mijlocul cel mai prost de a controla astfel de practici până la urmă. Trebuie să vedem în ce măsură această propunere nu cumva se bate cap în cap cu piața internă. Acum, mulți colegi au întrebat uh, la uh, ceva în legătură cu conținutul de nicotină, nicotină al țigărilor electronice. De ce apare aici acest aspect? Ei bine, noi considerăm că aici este locul de a reglementa acest conținut de nicotină. Există foarte multe temeri legate de siguranță, de aceea trebuie să facem ceva. Așa cum a vorbit și a spus și Lina McKeven, avem alerte de tip RAPEX și, într-adevăr, unii uh, copii pot să și moară din cauza acestor scurgeri de nicotină care pot să aibă loc. În sfârșit, astăzi vedem că există o tendință ca în loc să, să fie țintiți de către industrie fumătorii tradiționali, să fie țintiți acei tineri făcând produsele mai uh, atractive. Se pare că foarte mulți tineri maghiari, conform unor statistici, au folosit aceste țigări electronice care conțin nicotină și care practic creează dependență și după ce încearcă cu țigara electronică trec la țigara tradițională, ceea ce este pur și simplu uh, catastrofic. Se pare că și 20% dintre tinerii polonezi au avut parte de aceeași experiență. În sfârșit, noi nu dorim ca țigaretele electronice să dispară de pe piață, din potrivă, dacă e vorba de o metodă eficace de a ajuta pe fumători să se lase, foarte bine, trebuie să sprijinim o astfel de măsură, însă trebuie să reglementăm lucrurile să avem un mediu sigur și este exact ceea ce ne dorim cu legislația aceasta de tip farmaceutic. Trebuie să asigurăm și un joc echitabil pentru operatorii care acționează pe aceste piețe. Contează foarte mult cum administrezi lucrurile și cum obții nicotina. Asta este o filieră, pe când spray și paciurile uh, sunt altfel reglementate. În ceea ce privește acele țigarete slim, cred că asta este o strategie de marketing. 50% creștere în ultimii 4-5 ani la aceste țigarete foarte subțiri, ultra subțiri, este o tendință, este o modă și aceste produse care arată ca un ruj, care sunt ultra subțiri, sunt foarte seducătoare arată că dacă fumezi o să slăbești, o să fii sexy și așa mai departe. Nu trebuie să sprijinim astfel de produse. În ceea ce privește sigarios, da, și aici s-ar putea să existe niște abuzuri, potențial să considerăm că se poate face ceva cu ajutorul prețurilor. Câteva persoane delegați, uh, spune reprezentantul Comisiei, obișnuit cu ce se întâmplă la Consiliu. În sfârșit, mulți au vorbit despre măsurile care vizează uh, tutunul, produsele de tutun și nu de vânzări, vânzări pe internet, de exemplu, nu cred că aici ar trebui să reglementăm acest lucru, ci la directiva privind publicitatea. De ce să nu reglementăm mai mult? Uh, în acest sens v-am dat răspunsul pentru că astfel de prevederi nu au, și locul, nu, și au locul aici. Apoi s-au mai pus uh, întrebări legate de mesaj uh, pentru acele vânzări compozite sau prezentări compozite. Avem aici niște reglementări specifice și cred că dacă este vorba să reglementăm și țigările care, care se răsucesc, trebuie ca ele să fie prezentate în mod diferit. Există chiar anumite ambalaje care prezintă acest tutun pentru răsucit în cutii de până la 200 de grame. În orice caz, temei juridic, articolul 14 nu cred că aici avem ce să uh, facem noi, pentru că e vorba de competența statelor membre, subsidiaritatea așadar și deci nu noi. Mulțumim, uh, Comisia. Ați vorbit și despre produsele lighite cred că dacă acestea se vor comercializa, atunci uh, și conținutul și recipientele pot fi un uh, pericol, inclusiv un pericol pentru sufocare, uh, în cazul în care sunt aruncate pe stradă, pe teren de joacă. Deci, iată, noi riscuri. Însă trebuie să dăm cuvântul și raportoare în încheiere. Vă rog, aveți cuvântul, doamna McAvan. I'll be brief now because um, da, voi fi concisă pentru că am avut o dezbatere lungă. Mulțumesc colegilor Majoritatea persoanelor uh, par să sprijine această legislație. Mai sunt câteva lucruri de rezolvat. E clar că avem nevoie de o dezbatere mai aprofundată pe țigările electronice. Trebuie să invităm experți pentru a vedea ce tip de regulament ar trebui să avem pe aceste produse. Avem însă studii disponibile și poate că putem organiza ceva, o, o dezbatere. La vânzările pe internet, da, sunt de acord că sunt o problemă. Știți că în anumite țări știu că, de exemplu, în Germania poți să primești țigări gratuite pe internet. Te înscrii și primești uh, prin poștă țigări gratuite. Iar în Grecia, de exemplu, există țigări care sunt oferite în discoteci tinerilor. Și ar trebui să analizăm și aceste situații. La țigările cu mentol. Da, de ce în Canada și în SUA nu s-au interzis? Ei bine, nu știu ce se întâmplă în Canada, însă am vorbit cu uh, americani și în SUA. Uh, motivul pentru care FDA nu S-a, uh, nu a interzis aceste țigări cu mentol, e bine, tocmai din cauza lobby-ului, nu pentru că ar exista uh, niște dovezi științifice. Comitetul științific uh, și doctorii uh, spun că mentolul fac, uh, face ca țigările să fie mai plăcute la gust, uh, face ca țigările să fie inhalate mai adânc și de aceea este foarte grav când vedem că din ce în ce mai mulți tineri fumează astfel de țigarete cu mentol. Dar spuneam că SUA nu a interzis uh, mentolul printre mm, aromele caracteristice și acum avem uh, un uh, caz care a fost adus în justiție în conformitate cu regulile OMC și suntem acuzați de și, și sunt acuzați de discriminare. Uh, sunt de altfel uh, aduși în fața justiției de către Indonezia și trebuie să fim și noi foarte uh, atenți pentru a um, ne asigura că nu punem în pericol toată legislația cu privire la aromele caracteristice. Nu trebuie să permitem lobiștilor care acționează pe ușa din spate să blocheze orice progrese aici ascultați pe doctorii care participă la dezbaterile noastre ca să luați decizia cea bună. Și uh, Da, uh, am mai rămas de vorbit despre informațiile, despre campaniile de informare. Mulți colegi spun că avem nevoie de mai multe campanii de informare. Da, este clar, dar nu avem, doamnă Oconi, uh, puterea de a cere guvernelor uh, să aibă programe educaționale pentru tineri. Uniunea Europeană nu are competența aici. Deci haideți să vedem ce putem face aici, la nivelul nostru. Da, e adevărat că avertismentele sub formă de imagini nu îi vor opri pe tineri să mai fumeze. Nimeni nu spune asta, însă cercetătorii, medicii, Uh, profesioniștii în domeniul sănătății arată că există un impact asupra unor tineri și niște tineri înseamnă niște vieți tineri de tineri. Și dacă putem să uh, ne asigurăm că mai puțin tineri fumează, că peste 10 ani nu vor deveni uh, fumători, pentru că, așa cum ați auzit din partea Comisiei, 94% din fumători au început înainte de vârsta de 25 de ani și dacă putem să facem asta ar fi foarte bine și trebuie să reducem tentația. Uite, eu am aici o pungă întreagă de țigări și nu mă simt tentată deloc. Haideți să avem un sistem de control uh, cuprinzător uh, asupra tutunului în Europa. Uh, să nu mai ascultăm pe lobiști care se străduiesc atât de mult să ne facă să-i ascultăm. Uh, Haide să vedem ce facem noi și haide să lăsăm guvernele să vadă ce pot face ele și să avem o legislație privind tutunul cât mai cuprinsătoare. Mulțumim, iată o pledare foarte uh, frumoasă la sfârșit. Ne revedem cu toții la ora 15 și cu asta am uh, epuizat punctul de pe ordinea de zi cu privire la tutunul. Mai avem